în reuniunea din 13 uh, mai a verificat mandatul domnului Biring, uh, competențele uh, acestuia și propune ca mandatul să fie confirmat începând cu 4 iunie. Dacă există obiecții, nu